încheiat. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, întrebarea orală uh, despre simplificarea politicii agricole comune. Avem trei autori, domnul Nicholson nu este prezent deocamdată în hemiciclu, deci începem cu domnul Des. mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar Cioloș. Mă bucur că sunteți alături de noi astăzi pentru a răspunde la întrebarea noastră. La data de 18 mai, Parlamentul European a promulgat o rezoluție cu privire la viitorul uh, politicii agricole comune. Cu siguranță, dumneavoastră nu ați putut să transpuneți în realitate această rezoluție până în momentul de față, însă vă rog ca pe viitor să aveți grijă ca toate solicitările incluse în această rezoluție a noastră să fie uh, luate în considerare. Tocmai vin de la o discuție purtată cu agricultori, agricultori și agricultorii aceștia mi-au spus că se tem că uh, toate propunerile pe care le-ați făcut cu privire la pilonul întâi va duce la o creștere a poverii birocratice, spre deosebire de uh, sau obiectivele stabilite de dumneavoastră. Birocrația nu poate să continue, să rămână un uh, sindrom care să ne chinuie pe viitor. Birocrația se găsește și la nivel de state naționale și la nivel de Uniune Europeană și tocmai de aceea uh, Vă rog ca pe viitor toate uh, reglementările cu privire la agricultură să poată fi implementate într-o manieră cât mai puțin pro, uh, birocratică, astfel încât agricultorii să poată într-adevăr să aduc, să-și aducă aportul lor economiei uh, Uh, Uniunii Europene. Să nu îi obligăm pe agricultori să citească cu atenție toate reglementările Uniunii Europene, să nu îi confruntăm cu o grămadă de reglementări, cu o grămadă de sancțiuni, cu o grămadă de, de reguli. Acum, domnule comisar, dumneavoastră puteți deveni primul comisar pentru agricultură care să poată spună că pe parcursul mandatului său nu a generat mai multă birocrație și tocmai de aceea, împreună cu dumneavoastră, suntem dispuși să luptăm pentru a, uh, scăderea poverii birocratice la nivel european. Urmează domnul Lyon acum. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, mă bucur să vă văd aici în această seară alături de noi. E limpede că simplificarea și reducerea birocrației în PAC sunt obiective cheie ale următoarei reforme. De exemplu, în Scoția, foarte mulți agricultori sunt foarte frustrați și supărați din cauza birocrației și din cauza disproporționalității sistemului de sancțiuni. Sigur că fondurile publice trebuie cheltuite înțelept. Nu uh, contestăm acest fapt, însă lipsește proporționalitatea dintre sistemul, din sistemul actual de sancțiuni la nivelul statelor membre și la nivelul agricultorilor. Și cred că această problemă trebuie să fie tratată în reformă. În Scoția, agricultorii sunt pedepsiți acum pentru greșeli foarte mici cu amenzi foarte mari. Din mai, amenzile, uh, inspecțiile, mă scuzați, au fost uh, desfășurate și uh, s-a făcut bilanțul și au fost date și amenziile. Și mă tem, domnule comisar, că agricultorii vă învinuiesc pe dumneavoastră pentru că uh, s-au uh, făcut aceste inspecții și s-au dat aceste penalizări. O altă explicație ar fi că uh, Curtea de Conturi uh, și că auditorii au trebuit să uh, facă inspecții în Scoția în, uh, ultima, în săptămâna trecută, în noiembrie. Și că uh, amenziile foarte mari și sancțiunile draconice care au avut loc în ultimele trei patru luni uh, reprezintă un răspuns la senzația că nu merge totul bine dacă cei de la audit vin în Scoția și încep să facă inspecții. Ne-am uitat și dincolo de mare la colegii din Irlanda și cred că domnul Nicholson ar avea câteva de spus în acest sens. Guvernul de acolo se uh, confruntă cu o amendă uriașă pentru că nu a interpretat bine uh, uh, care terenuri sunt eligibile și care nu. În încheiere, vă rog să clarificați dacă dumneavoastră sunteți uh, responsabil pentru acest regim crescut de inspecții și controle din Scoția și dacă ne puteți uh, spune ce se va întâmpla, care va fi consecința ce, uh, inspecțiilor din octombrie și noiembrie. Mulțumesc, domnule. Domnul Nicholson. Apologize. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și îmi cer scuze că nu am fost prezent în sală atunci când trebuia să iau cuvântul. Aș vrea doar să spun Știți că în luna mai a acestui an a fost adoptată o rezoluție pentru simplificarea politicii agricole comune. Și eu sunt de acord cu faptul că aplicarea măsurilor PAC a devenit mai o povară covârșitoare pentru agricultori. Și se spunea că dacă se reformează politica agricolă comună, atunci este nevoie de mai multă simplificare și de o mai multă concentrare către ceea ce este esențial, dar eu am senzația că vom avea și mai multă birocrație. Când vorbiți despre ecologie și un al patrulea pilon, ce înțelegeți prin asta? Și mai multă birocrație, mai multe inspecții, mai, nevoie de mai multă mână de lucru, mai multe ore de lucru pentru agricultori. Dacă vreți atât de multe inspecții, nu știu dacă veți reuși să uh, atingeți rezultatele pe care le vreți. Aveți suficiente instrumente la dispoziție pentru a controla felul în care sunt distribuiți banii, cum sunt ei cheltuiți. Și de aceea vă lansez un apel în numele celor care muncesc pentru a produce hrană în Europa. Dacă vreți securitate alimentare, alimentară, atunci noi vă oferim acest lucru, dar lăsați pe agricultori să muncească liniștit și să poată să producă aceste alimente. Există 60 de milioane de euro care trebuie plătiți înapoi către Bruxelles. Iată ce amendă avem de plătit. Dar nimeni nu spune că ceea ce s-a făcut uh, în ultimii ani a fost perfect. Și nimeni nu o să spună că uh, există o diferență uh, de calitate între ceea ce produce noi în Irlanda sau ce se produce în Italia sau mai știu eu ce de ce avem nevoie de atâta birocrație, de atâtea reguli? Noi ce ne dorim este să producem hrană bună. Commissioner, floor is yours to respond to the questions. Domnule comisar, aveți cuvântul ca să puteți să răspundeți la întrebări. Monsieur. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, dați-mi voie să vă dau niște elemente de răspuns. Mai întâi la întrebarea scrisă referitoare la simplificare. Este un subiect despre care am spus de nenumărate ori că este un subiect important și de care ținem cont în regulamentul pe care îl pregătim. Aș vrea să încep cu primul element din întrebarea dumneavoastră. Ce a făcut Comisia până acum pentru a simplifica viața agricultorilor? Cred că dacă ne uităm la ce s-a făcut în ultimii ani, răspunsul este simplu. Comisia a făcut multe pentru simplificare. Comisia a instaurat foarte multe măsuri pentru a simplifica viața agricultorilor. În martie 2009, Comisia a prezentat comunicarea PAC simplificată pentru Europa, un bine pentru toată lumea. Această comunicare subliniază activitățile desfășurate în ultimii ani și arată uh, reducerea obținută uh, a poverii administrative. Nu vreau să repet toate elementele din comunicarea respectivă, vă dau doar câteva exemple. În primul rând, în 2007, adoptarea regulamentului Consiliului referitor la organizarea comună a pieței în sectorul agricol, care a realizat o reducere importantă a birocrației, a cadrului de aplicare a legislației europene în domeniul politicii agricole comune. Această organizație comună a pieței nu avea drept scop uh, Uh, finalitatea de a modifica politica de bază, ci de a înlesni punerea în aplicare, a face o politică agricolă comună mai simplu de aplicat, mai lejeră. Simplificarea a fost unul din motivele care au uh, uh, dus și la bilanțul de sănătate din 2009 al Comisiei, care simplifică regimul de plăți unice și ameliorează eficiența reformei PAC în 2003. Un alt progres în sectorul agricol trebuie să uh, fie și el menționat. E vorba de programul de reducere a poverilor administrative în Uniunea Europeană. Acest uh, program a inclus mai multe evaluări, iar rezultatul acestor evaluări arată că povara administrativă în sectorul agricol a fost redusă cu 36%, deci mult dincolo de obiectivul general al programului care era de 25%. S-a uh, prezentat și un prim răspuns la lista de 39 de sugestii de uh, simplificări prezentate de 13 state în aprilie 2009. Și o parte din aceste sugestii au fost implementate anul trecut și la începutul lui 2010 și o altă parte se regăsește în pachetul de simplificare care a fost adoptat de comisie în legătură cu plățile directe și dezvoltarea rurală care au fost prezentate Consiliului și Parlamentului. În ceea ce privește cel de-al doilea pilon, Comisia a lansat un studiu privind povara administrativă care decurge din implementarea programelor de dezvoltare rurală pentru beneficiari. Acest studiu a fost concentrat pe două categorii de măsuri, mediu și modernizarea exploatațiilor, și rezultatul acestui studiu va fi folosit în reflexiile noastre privind PAC după 2013. Și pentru a încheia acest prim punct, vreau să vă informez că programul include o, uh, o perioadă de ședere în exploatație agricolă pentru funcționarii de la Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală. Și acest program numit Harvest Experience ne îndeamnă să luăm contact direct, să intrăm în contact direct cu realitățile de pe teren. În legătură cu cel de-al doilea element al întrebării dumneavoastră și anume cum ține Comisia cont de sugestiile Parlamentului pentru reforma PAC după 2013, pot să vă asigur că aceste chestiuni mă preocupă și că vom relua toate analizele făcute până acum pentru simplificare și toate propunerile făcute care nu creează mai multă birocrație și care merg către o ă, mai mare siguranță pentru contribuabil în legătură cu buna folosire a fondurilor. Și aici sunt foarte deschis la toate propunerile tehnice pe care le, pot, le puteți face. La început, de la începutul lui decembrie voi merge ă, la colegii dumneavoastră de la Comisia de Control Bugetar. Și acolo sunt întrebat ce face Comisia ca să se asigure că banii publici sunt bine folosiți și Comisia în acest caz nu face decât să aplice regulamente care au fost adoptate de Consiliu cu avizul Parlamentului foarte des. Nu Comisia creează sarcini admi poveri administrative în plus. Nu face decât să aplice regulamentul Consiliului deja existent. Și pot să vă asigur în acest sens că pe viitor, propunerile nu vor complica și mai mult lucrurile, ci vor face politica agricolă comună mai credibilă în legătură cu conținutul. În legătură cu agricultorii, cel mai important rol este jucat de agricultori de, porcrița, de producție agricolă. Și activitatea lor face ca o parte din fondurile PAC să fie obținute. În legătură cu ce vom face după 2013, vreau să vă informez că în paralel cu elaborarea de documente legislative pentru PAC după 2013, am hotărât să creez un grup de nivel înalt, un grup tehnic de cooperare a Comisiei cu statele membre, ca să ne asigurăm în elaborarea pachetului legislativ că acesta nu va crea birocrație suplimentară, ci că va simplifica lucrurile acolo unde este posibil. Dar după cum a spus George Lyon, foarte adesea birocrația care uh, perturbă activitatea agricultorilor de pe teren nu vine doar de la comisie. Știți că ne împărtășim răspunderile cu statele membre și uh, administrația națională joacă un rol foarte important și aici nu este uh, vorba de implicarea comisiei. V-am spus, comisia a făcut simplificările, trebuie făcute simplificări și în statele membre. Și ca să răspund la întrebarea lui George Lyon în legătură cu Scoția, și acolo comisia nu face decât să respecte regulamentul, care spune că dacă agricultorii nu respectă normele de ecocondiționalitate, de cross-compliance, trebuie să li se aplice sancțiuni, nu numai în Scoția, ci în întreaga Europa. Și aceasta este o regulă care, dacă nu e respectată, duce la o lipsă de credibilitate față de respectarea legislației europene, pentru că ecocondiționalitatea nu reprezintă reguli adăugate de comisie, reprezintă doar transpunerea regulamentului. Și guvernul va primi mai multe precizări după ce comisia va primi rezultatul acestui audit. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice. Avem o problemă cu uh, ecranele. E clar că domnul Nicholson nu va primi de trei ori dreptul de a lua cuvântul. Prin urmare, trecem la domnul Danten în numele PPE pentru două minute. Monsieur le commissaire, vous... Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisar, stăpâniți la perfecție limba franceză, îmi cunoașteți bine țara și în Franța există o expresie pe care o folosim atunci când vorbim despre o făptură, o ființă de vis, dar pe care nu poți să o vezi niciodată. Și eu cred că reforma politicii agricole comune este o asemenea uh, făptură imaginară. Și aș vrea să intru un pic în detalii. Am senzația că există două aspecte în acest dosar. Pe de o parte, cererile de ajutor. Haideți să recunoaștem că s-a făcut un efort de simplificare în ultimii ani, în ultimele luni, în ce privește acordarea de ajutor. Și apoi există aceste constrângeri legate de ecocondiționalitate. Și punem atât de multe întrebări bietului agricultor, cât uh, îngrășământ natural a pus în uh, remorca pe care a lăsat-o în mijlocul câmpului, uh, cum își hrănește porcii, ce cantitate de îngrășăminte chimice folosește și așa mai departe. Și dacă nu știe să răspundă corect la toate aceste întrebări, apoi este sancționat. Atunci când ați vorbit despre uh, proiectul pentru politica agricolă comună după 2013, ați vorbit despre niște dorințe de uh, uh, in, integrare în programul de reformă a anumitor uh, uh, dimensiuni. Ați spus că se vor face eforturi Um, pentru cercetare, pentru respectarea mediului înconjurător și așa mai departe. Ați vorbit, de exemplu, despre uh, nevoia culturilor um, schimbate prin rotație. Și eu cred că aici avem uh, multe lucruri de făcut și ar fi bine dacă cu adevărat vă veți concentra pe aceste aspecte. Da. Mai sunt și alte lucruri de rezolvat. De exemplu, atitudinea inspectorilor atunci când merg în uh, Uh, exploatațiile agricole, în ferme. Tot timpul vin cu această atitudine de uh, uh, critic, să caute acul în carul cu fânt, să găsească uh, ce nu funcționează. Poate că ar fi bine să se uite și la ce funcționează. Eu cred că ați îmbunătățit cu mult imaginea Europei dacă acești inspectori ar juca uneori și rolul de consilier și nu numai de critici. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Capulos Santos pentru două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, simplificarea politicii agricole comune este un obiectiv pe care ne dorim să-l atingem cu toții de ani și de ani de zile, dar suntem departe de a fi reușit să ne uh, îndeplinim toate angajamentele pe care le-am tot luat. Da, pentru socialiști și democrați, simplificarea nu înseamnă că vrem să uh, se dea banii mult mai ușor, să nu mai existe uh, disciplină bugetară, să nu mai există un control al felului în care sunt gestionați banii, ajutoarele directe și așa mai departe. Noi credem că simplificarea este egală cu o mai mare transparență. Acum avem o oportunitate extraordinară de a atinge acest obiectiv dar nu se vor face progrese în ce privește simplificarea dacă arhitectura însăși a politicii agricole comune nu va fi simplificată. Și în acest sens, grupul nostru s-a pronunțat în luna aprilie a acestui an, când am publicat un document în care cerem reorganizarea celor doi piloni. Și am constatat cu satisfacție că unele dintre propunerile noastre au fost reținute în comunicarea Comisiei nu putem să înțelegem cum se poate explica faptul că după ce s-a făcut decuplarea ajutoarelor de uh, uh, suprafețele recoltate, după ce am vorbit despre ecocondiționalitate, despre măsurile uh, pentru regiunile periferice, de ce nu există un sistem unificat de uh, uh, um, controle, de ce nu există mai multă armonizare. Mulți vorbesc, vorbesc despre simplificare, dar până la urmă nu fac nimic și preferă să păstreze arhitectura actuală a politicii agricole comune. Noi lăudăm ce a făcut până acum domnul comisar Cioloș și așteptăm propuneri imediate și concrete și toți cei care sunt pentru simplificare să demonstreze acest lucru cu acte concrete, nu numai cu vorbe frumoase. Mulțumesc acum domnul Reimers pentru două minute în numele grupului ALDE. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte... Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, simplificarea legislației și a reglementărilor în toate politicile Uniunii Europene reprezintă o prioritate a Uniunii Europene a Parlamentului European. Doar așa reușim să creștem credibilitatea deciziilor noastre politice în sânul cetățenilor europeni. Și tocmai de aceea în sectorul agrar este important ca aceste simplificări să, ajunge, să ajungă direct la agricultori. Ei trebuie să producă alimente și nu să scrie registre. În același timp, în momentul în care eh, bugetele locale devin din ce în ce mai sărace, trebuie să ne asigurăm ca acestea să nu fie împovărate ex- excesiv. În plus, trebuie să ne asigurăm ca sancțiunile să fie proporționale cu eh, motivul pentru care sunt impuse. O politică durabilă pune accent în special pe consiliere, Uh, și nu pe sancțiune. Doar așa putem să-i încurajăm pe agricultori să învețe lucruri noi și să ajungă să respecte toate regulile. Doar astfel putem discuta despre politica agricolă comună. Și în plus trebuie să avem grijă ca formalitățile să nu se dubleze. De asemenea, controlele nu trebuie să se dubleze. Uh, Formularele trebuie să fie completate doar în momentul în care într-adevăr aduc o valoare adăugată atât la nivel de uh, autorități cât și la nivelul agricultorilor. Trebuie să colaborăm și nu să luptăm un, unii împotriva celorlalți. Urmează domnul Smith în numele verzilor pentru un minut și jumătate. Doamnă președinte, vă mulțumesc. În numele verzilor ale vreau să îl felicit pe domnul comisar pentru că a venit aici în această seară și să-i felicit pe colegi și mai ales pe domnul Ashworth pentru o rezoluție foarte originală care a dat naștere discuțiilor din această seară. Vă rog să vă uitați la alineatele 52 și 53 din rezoluția inițială privind transparența și sancțiunile pentru că cred că există într-adevăr o problemă în Scoția și în întreaga Uniune Europeană în, legată de modul în care percep agricultorii noștri transparența și implementarea sancțiunilor. Cred că trebuie să avem uh, mult mai multă claritate a ceea ce se cere agricultorilor și care sunt consecințele nerespectării cerințelor. Credem că e nevoie de un grad de flexibilitate mult mai mare și sigur că înțeleg uh, că dumneavoastră aplicați regulamentele așa cum sunt scrise, dar noi suntem aici ca să rescriem regulamentele și o diferență ca de la cer la pământ între accident și fraudă și agricultorii trebuie să fie tratați în consecință. La alineatul 66 v-aș ruga să-mi spuneți, domnule comisar, cum priviți situația moratoriului pe uh, trei ani pentru identificarea electronică la OI și ecocondiționalitate. Noi încercăm să folosim tehnologia aceasta în Scoția, dar e foarte dificilă și e foarte multă uh, sare pusă pe rană dacă vedem că mai primim și sancțiuni din cauza nerespectării ecocondiționalității când noi încercăm să folosim acest dispozitiv. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Mulțumesc în numele ECR, domnul Ashworth, un minut și jumătate. <laughs> Uh, Doamnă președintă, domnule comisar, eu am scris raportul inițial și am vorbit acolo despre provocările cu care se confruntă agricultura și am subliniat modalitățile în care agricultura reușea poate să-și atingă aceste obiective, să răspundă acestor provocări. Există foarte mulți agricultori și mai ales foarte mulți crescători de animale care uh, uh, sunt confruntați cu dificultăți majore, dificultăți financiare din cauza unor poveri impuse de reglementări inutile și care nu sunt deloc necesare. Noi credem că controalele și uh, sancțiunile sunt disproporționate și în multe cazuri uh, complet uh, incorrecte. Și aș vrea să vă sugerez un lucru. Nu există niciun motiv pentru care autoreglementarea, autocontrolul nu ar putea să joace rolul în sectorul agricol, acum, așa cum o face în multe alte sectoare private de activitate economică de multe ori, atunci când există proceduri prea complicate, apar și nenumărate probleme. Și reglementările de asemenea sunt interpretate în modalități mult prea diferite de la un stat la altul. Iată, o altă sursă de probleme. Ar trebui ca statele membre și principalele organizații uh, ale agricultorilor să continue această acțiune pentru a nu se mulțumi numai să ceară simplificarea politicii agricole comune, ci să și, cea, să și solicite ca ea să fie făcută în practică. De fiecare dată, din cauza acestei birocrații, avem și costuri inutile. Îmi pare rău că și nu ajung până la agricultori și veștile bune atunci când dumneavoastră luați acțiuni pozitive. Președinta, am să spun acest lucru o singură dată. Este o dezbatere foarte importantă. Foarte multe persoane s-au înscris la cuvânt în cadrul procedurii Catch de AI, dar dacă vreți ca să pot să fac acest lucru, trebuie uh, să vă respectați timpul alocat, pentru că altfel nu vom termina până la miezul nopții și trebuie să o putem face. Acum are cuvântul domnul Ferreira. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În momentul în care în mai Rezoluția privind simplificarea PAC a fost votată în Parlamentul, eh, votată în Parlamentul European. Am stipulat faptul că simplificarea nu ar trebui să ducă la un eh, sprijin eh, mai redus acordat agricultorilor și nu ne, dorim, nu ne doream nici distrugerea piețelor. La șase luni după promulgarea acestei rezoluții există în continuare multe motive de neliniște. Considerăm că propunerile prezente ale Comisiei nu vor face nimic altceva decât să înrăutățească situația. Nu se poate renunța la măsurile tradiționale de sprijinire a piețelor, asta doar pentru a simplifica lucrurile și pentru a raționaliza uh, lucrurile. Pentru că dacă facem asta, micile exploatații agricole din multe state vor fi um, încă o dată slăbite și s-ar putea chiar ajunge la distrugerea lor este nevoie să vorbim și despre sancțiuni. Este vorba despre sancțiuni care nu sunt meritate de agricultori pentru că nu provin din vina lor. În ceea ce privește identificarea animalelor, aceasta trebuie să fie introdusă, însă într-o manieră atât de simplă încât toată lumea să poată profita de pe urma sa. Dar pentru a face lucrul acesta, pentru a reuși lucrul acesta, e clar că PAC trebuie să fie schimbată complet. Trebuie să plătim prețuri echitabile pentru produse, trebuie să asigurăm drepturi, astfel încât fiecare stat să poată profita de, de drepturile care, îi de, care decurg din, uh, din politica agricolă comună. Și mă refer acum la uh, asigurarea alimentelor, etc. E clar că dezechilibrele dintre state trebuie să fie distruse, eliminate, de asemenea dezechilibrele între tipurile de producții și între companii, între exploatațiile agricole. Ne dăm seama că puneți mare accent pe, pe competitivitate în propunerile dumneavoastră, dar din păcate aceste propuneri ale dumneavoastră duc la distrugerea micilor exploatații și la scăderea prețurilor ar trebui să vă aflați de partea agricultorilor, să simplificați astfel încât aceștia să poată produce în continuare. Aceasta ar trebui să fie simplificarea pe care să o aveți în minte. Asta este lupta noastră și uh, dorința noastră pe viitor. Urmează domnul Bafton pentru un minut și jumătate. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Principala idee a raportului privind reforma PAC uh, ilustrează uh, Uh, cele menționate în opțiunea 2. Bănuiesc că aceasta este și opțiunea Comisiei și mă îngrijorează lipsa de claritate și calendarul pentru aprobare. Noi mm, uh, ne așteptăm la o rafinare a propunerilor de reforma PAC. Mă tem că uh, ați dezamăgit Parlamentul pentru că noi am cerut o simplificare a regulilor, inclusiv a celor de ecocondiționalitate. Uh, se vorbește acolo despre exploatații mici, fără să se spună cum uh, pot fi uh, cuantificate dimensiunile și activitatea uh, exploatațiilor agricole. Mă tem că se pune mai mult accentul pe dezvoltarea ecologică decât pe nevoile agricultorilor, care trebuie să-și reducă activitatea agricolă pentru a beneficia de PAC. Mă tem că aici Uh, se, deși se recunoaște nevoia de siguranță alimentară, se va ajunge la o reducere a forței noastre de producție agricolă. Se respectă angajamentele Uniunii Europene în comerțul internațional, însă uh, partea agriculturii scade în lanțul de distribuție și crește partea um, unităților de desfacere și de vânzare angro și cu deamănuntul. Dezvoltarea Mercosur va submina capacitatea agricultorilor europeni de a face față comerțului la piețe corecte pe piață. E greu pentru agricultorii noștri să facă față concurenței respectând în același timp obiectivele de mediu, de uh, dezvoltare rurală și așa mai departe. În același timp, agricultorii din alte părți nu respectă niciun fel de standard și îi strivesc pe ai noștri. Doamna Morvai, uh, neafiliat, două minute. Az Európai Unió a magyar gazdák, különösen a kis gazdák. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În Ungaria, reglementările europene nu se bucură de prea multă popularitate, mai ales în rândurile micilor agricultori, pentru că mult uh, din exploatațiile agricole mici practic au dispărut din cauza că mai bine de 50% din uh, producția de pe, uh, disponibilă pe piețele din Ungaria vine din exterior și în plus produsele alimentare a, a din Ungaria sunt uneori mai scumpe și din cauza subvențiilor um, acordate și tocmai din cauza acestor subvenții ne dăm seama că agricultorilor le este greu să trăiască din um, um, producția lor. De multe ori, agricultorii au senzația că cei care uh, vin să le explice reglementele, de fapt le fac viața mai grea. Pentru că le cer să respecte mult prea multe lucruri. Agricultorii se plâng tot timpul. Unii nu au uh, primit plăți din pilonul 2 deoarece li s-a spus că atunci când au servit cu biscuiți uh, sărați uh, um, pe cei care au venit să facă controle, uh, respectivele pachete de biscuiți nu erau etichetate corespunzător. Și iată un alt exemplu al unor inutilități, al unor probleme cu care sunt Uh, de care se lovesc agricultorii. Ce sens are să existe atâtea subvenții și atâtea ajutoare disponibile dacă până la urmă agricultorii nu au dreptul la ele din cauza acestor chichițe birocratice? Vă mulțumesc. Acum trecem la uh, vorbitorii individuali. Domnul Niculescu, două minute. Domnul președinte, domnule comisar,

și eu, precum colegul meu Niculescu, salut intenția Comisiei de a continua acest efort de simplificare a politicii agricole comune. Însă mă îngrijorez uh, în ce privește soarta raportului colegului meu Ashford despre simplificarea administrativă. Agricultorii noștri evoluează într-un context foarte dificil și ar trebui ca după 2013 ei să poată să se concentreze pe Producția de alimente uh, în cantitate suficientă și alimente de calitate. Ei trebuie să poată să producă de asemenea bunuri publice non, uh, cu valoare uh, non-comercială. Ar trebui ca toți agricultorii din cele 27 de state membre să aibă șansa de a înțelege singur care le sunt datoriile și care le sunt și drepturile. De o asemenea politică agricolă comună au ei nevoie. În plus, faptul că există atâta concurență pe plan uh, mondial între uh, um, agricultori ne dăm seama că e inevitabilă lupta celor din Sud pentru a obține uh, uh, niște prețuri echitabile care să le remunereze munca, așa cum și cei din Nord se luptă pentru a putea în continuare să uh, producă și să-și vândă producția. Ar trebui să existe reguli mai transparente pentru agricultori și pentru contribuabili. În încheiere aș vrea să-l citesc pe Baudelaire, care spunea că simplicitatea absolută este cea mai bună manieră de a te distinge. Și atunci îl invit pe domnul comisar să se consacre acestei misiuni indispensabile și vreau să-mi afirm încrederea pe care am în posibilitatea dumnealui de a face acest lucru. Mulțumesc, doamna Harkin, un minut și jumătate. Chair, Commissioner. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisare, Domnule comisar, paragraful 7 este cel mai important uh, paragraf, după părerea mea, din această, această rez- rezoluție. Cerem acolo ca toate actele legislative viitoare să fie însoțite de o analiză de impact. Trebuie de asemenea, spunem noi, să ne asigurăm că noile legislații, actele legislative sunt proporționale în obiectivele lor. Domnule comisar, vă întrebăm dacă aceste doleanțe ale noastre vor fi într-adevăr punctele centrale ale, eforturile dumneavoastră, ale eforturilor dumneavoastră în ceea ce privește simplificarea PAC după 2013. Citeam că agricultura comună trebuie să ofere cetățenilor europeni valoare, de asemenea uh, produse de cea mai bună calitate, trebuie să asigure locuri de muncă, trebuie să asigure dezvoltare rurală, trebuie să asigure uh, trebuie să asigure de asemenea protejarea mediului înconjurător, trebuie să fie uh, caracterizată prin, uh, prin uh, protejarea solului, trebuie să asigure bunăstarea animalelor, trebuie să respecte toate regulile fitosanitare, etc., etc. E clar că agricultura trebuie să, să se confrunte acum cu importurile mult mai ieftine, importate din, provenite din state terțe care produc la prețuri foarte, foarte mici. Domnule comisar, spuneați că trebuie să justificați această politică a dumneavoastră uh, în fața Comisiei pentru Control Bugetar. Ei bine, cred că aveți multe de vorbit acolo. Urmează domnul Vlașac. Comisarii, dame, Panu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Eliminarea birocrației excesive este principala noastră cerință. Agricultorii au nevoie de uh, timp ca să-și facă treaba, ca să se ocupe de uh, afacerile lor, de animale și de recolte. Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a simplifica politica agricolă comună încă din 2005. Povara administrativă ar trebui să fie redusă cu 25% până în 2012. Și se văd unele rezultate, însă activitatea pe care am văzut-o până acum și uh, acoperirea diferențelor dintre statele membre nu sunt destul de vizibile. Politica agricolă comună are nevoie de flexibilitate și, de asemenea, Trebuie să se minimalizeze riscurile pentru a obține o diversitate reală. Simplificarea trebuie să fie echilibrată de un efort de eficiență maximă. Mulțumesc, doamna Dodds, un minut. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Salut această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Este o temă foarte importantă. În ultimele luni am demarat, uh, am avut o serie de întâlniri uh, la nivel rural în Irlanda de Nord. Le-am cerut agricultorilor să-mi spună care sunt schimbările de care au nevoie în sectorul pe care îl reprezintă. Au spus că importantă este reducerea birocrației care duce practic la creșterea costurilor și de asemenea la pierderea vremii. Uh, Numărul de documente, formulare, detalii cerute duce practic la creșterea program, uh, poverii pe care trebuie să-și asume uh, agricultorii și de asemenea, de aceea, tocmai din cauza acestor poveri apare teama de sancțiuni. M-am întâlnit și cu uh, cei care reprezintă organizațiile agricultorilor din Irlanda de Nord. Ei uh, acuzau controlele excesive și auditele excesive de uh, toată situația care poate fi uh, regăsită acolo. Da, îmi dau seama că trebuie să vă asigurați că fondurile europene sunt, asigur, sunt uh, folosite corect, însă vă dați seama că toate aceste reguli ale dumneavoastră nu duc decât la înrăutățirea situației. Doamna Sârbu. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi

Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. De mult în Parlamentul European se vorbește despre reducerea birocrației. Comisia a creat un grup de lucru format din uh, funcționari de nivel înalt care trebuie să uh, vegheze la limitarea birocrației. Este într-adevăr un lucru foarte greu. La inițiativa Parlamentului s-a format un grup în afara Comisiei condus de domnul Stoible și Comisia ar trebui să ne poată spune acum care este cea mai bună abordare. Este vorba de, de a, abordarea comisiei sau de abordarea grupului extern condusă, condus de domnul Stoiber? Uneori există uh, anumite instanțe de control în statele membre, chiar zeci de astfel de autorități. Nu ar fi oare posibil să se folosească reprezentanți ai sectorului privat, care și ei uh, ar fi foarte stricți și astfel controlele publice nu ar mai fi necesare? Mulțumesc, domnul Cimanski. comisarul, în maiu podien... Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În mai, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind uh, simplificarea PAC. Comisia ne poate ea explica care au fost acțiunile întreprinse până acum pentru scăderea poverii administrativei cu care se confruntă fermierii în UE? Comisia ne poate ea informa în ce măsură intenționează să urmeze liniile directoare stabilite de Parlament cu privire la simplificarea PAC. Asta înainte de a implementa propunerea proprie. Fermierii cer ca politica agricolă comună să, se, să fie simplificată. În, la nivel național există oricum o serie de solicitări su, uh, care vin în plus față de cele cerute de către Comisia Europeană. E nevoie să, de simplificare. Birocrația nu poate să ne distrugă. Nu putem să creăm în continuare bar,

Acum am ajuns la procedura catch the eye, spune doamna președintă. Am să fac un târg cu dumneavoastră. Am nouă cereri. Ar trebui să accept numai cinci. Am să vă dau cuvântul tuturor, dar trebuie să vorbiți numai un minut. Căci vrem să mai ajungem și acasă în seara asta. Domnul Kalanaschi, mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în comunicarea Comisiei privind viitorul politicii agricole comune, simplificarea este una dintre propuneri. Și această propunere urmează recomandările ă, Parlamentului European din rezoluția din mai. Povara birocratică, dacă va fi micșorată va ajuta uh, agricultorii să aibă acces mai bun la fonduri și de asemenea va facilita auditurile la nivel local. Astfel va asigura uh, siguranța alimentară și va spori competitivitatea agricultorilor. Trebuie să ne asigurăm totuși că această simplificare are loc atât la nivel european cât și la nivel național. Trebuie să ne asigurăm că această simplificare e mai mult decât o simplă dorință. Trebuie să ne asigurăm că simplificarea va reduce costurile și nu le va spori. Mulțumesc! Domnul Hoffman. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată domnule chimisar. E periculos întotdeauna să vorbim despre birocrație. Adeseori ratăm în momentul în care începem o astfel de discuție. Sper că de data aceasta lucrurile vor sta altfel. Sper, domnule comisar, că veți reuși într-adevăr să simplificați uh, lucrurile și uh, sper ca micile exploatații să poată uh, să poată profita de pe urma acestei simplificări propuse de dumneavoastră. În momentul uh, de față, situația stă, stă, este dificilă. E clar că micile exploatații au o viață din ce în ce mai grea, cu atât uh, sau pe măsură ce exploatațiile medii își cresc permanent uh, dimensiunile. E clar că avem nevoie și ne dorim uh, o PAC care să ducă la, într-adevăr, înflorirea florilor pe câmpii. Urmează domnul Alves. Președinte, domnul Comisar, caros colegas, a comunicação dos princípios... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Principiile generale de revizuire a politicii agricole comune au uh, oferit un, în întreaga Europa un nou ajutor pentru agricultorii mici și mijlocii și sunt chiar esențiale pentru viitorul uh, agriculturii europene. Această speranță trebuie să devină realitate. Simplificarea PAC este necesară. E nevoie de proceduri birocratice mai simple. Trebuie să ne asigurăm că agricultorii se ocupă de agricultură și nu își pierd timpul cu birocrația. Foarte mulți mici agricultori nu își continuă activitățile din cauza birocrației. Trebuie să le simplificăm existența și să reducem poverile pentru ei, pentru că ei produc. Deci vă rog să ne ajutăm. Doamna McGuinness. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului comisar pentru faptul că și-a exprimat cu multă tărie și multă sinceritate dorința de a aplica această simplificare. Eu încă nu m-am întâlnit cu un agricultor care a cerut mai multă simplificare, ci a spus pur și simplu că ar vrea să i vină mai puține controle pe cap pentru ca să-și poată uh, exercita activitățile. Dacă chiar vrem să avem o agricultură mai ecologică, e clar că va exista mai multă ecocondiționalitate, vom avea mai puțină activitate uh, agricolă, îi, îi vom descuraja pe uh, europeni să mai practice agricultura și vom avea și mai multă birocrație. Deci, haideți să fim conștienți de anumite lucruri și există și o problemă de credibilitate pentru Uniunea Europeană. Avem senzația că băncile scapă nepedepsite, iar bieți agricultori sunt pedepsiți ca niște adevărați criminali pentru că au făcut o greșeală de 100 de euro. Există un climat de teroare. Dumneavoastră, domnule președinte, vă e teamă de marele lup de la Comisia de Control Bugetar, dar gândiți-vă că agricultorii se tem de fiecare dată când văd un picior de controlor pe lângă gardul lor. Domnul elementem Vă mulțumesc, doamnă președinte. În momentul de față, costurile implicate de toată construcția constituirea acestei structuri uh, de administrație a politicii uh, agricole e clar o povară pentru bugetele statelor naționale. Ne dăm seama că schimbările introduse în sistemele deja existente și uh, accesul la aceste sisteme devine o mare problemă pentru agricultori și pentru regulatori de asemenea, pentru cei care se ocupă de reglementare. E clar că fără simplificare, îmbunătățirea accesului la fonduri nu va putea fi asigurată. De fiecare dată când încercăm să simplificăm bacul, aducem încă un nivel de birocrație acolo. Cer statelor membre să nu stabilească noi solicitări în plus față de cele necesare. Pe viitor propun ca solicitările să se refere la întreaga perioadă de plăți pentru o perioadă așadar de șapte ani și, de asemenea, bineînțeles, această perioadă poate ar trebui să fie amendată. Domnule comisar, spune domnul Pașca, pagul a devenit un mecanism deosebit de complicat. Reglementări, controle, audituri. În momentul de față, activitatea agricolă nu se mai petrece pe câmpuri, ci în birourile de la Bruxelles. Posibilitatea de a avea o exploatație agricolă depinde de solicitările impuse. Însă aceste solicitări, aceste uh, obligații impuse fermierilor sunt stabilite undeva la Bruxelles. Situația pe piața alimentelor e clar uh, din ce în ce mai dificilă. În ceea ce privește siguranța alimentară, starea noilor state membre este una dezastroasă. Tocmai de aceea, mecanismele din Uniunea Europeană trebuie să fie prelucrate, reprelucrate. Avem nevoie de reguli modernizate și drepte pentru toți. Sunt convins, domnule uh, comisar, că Parlamentul European vă va putea fi de mare ajutor. Urmează domnul Kelly. Äh, Mulțumesc. Sunt pe deplin de acord cu această propunere de a simplifica politica agricolă comună. Sunt întru totul de acord cu domnul comisar și cu faptul că e cu atât mai bine cu cât aceste recomandări sunt mai repede implementate. Trebuie să se facă mai puține inspecții și mai puține sancțiuni, pentru că agricultorii își iubesc pământul. Nu trebuie să vină nimeni dintr-un birou să le spună cum să se ocupe de el. Și dacă uh, au practici dăunătoare, eu sunt convins că sunt gata să le schimbe, cum este, de exemplu, folosirea excesivă de fertilizatori. Pentru că agricultorii știu ce este bine pentru pământ și de aceea ei trebuie să fie lăsați să-și vadă de agricultură, nu de completatul de formulare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Lavia! Signor președinte. Doamnă președinte, domnule comisar, în fiecare an vedem în raportul de la Curtea de Conturi dovada că resursele destinate politicii agricole comune nu sunt tot timpul folosite în mod corect și transparent. Prin urmare, suntem constrânși să împăcăm două exigențe. Pe de o parte, nevoia de controle pentru a garanta că banii contribuabililor europeni sunt folosiți în mod optim, optim și în mod corect. Și apoi, dorim să împăcăm acest lucru cu dorința de a face viața mai ușor agricultorilor noștri care, așa cum este și normal, trebuie să se consace, consacre uh, agriculturii, creșterea animalelor și așa mai departe și mă bucur că domnul comisar dorește să primească sugestii din partea noastră. Toate măsurile pe care le-au luat în plus regiunile sau statele nu sunt neapărat utile, din potrivă, au adăugat și mai multă birocrație. Comisarul ar trebui să facă un transfer de bune practici care s-au observat în anumite regiuni sau în anumite țări către toate celelalte țări și regiuni. Acum, domnul Stoianov госпожо председател. Господин комисар, каквото и да е направено досега, явно не е... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, orice ați făcut până în momentul de față e clar că nu e suficient, că altfel nu am fi discutat tema asta în seara aceasta. Haideți să ne gândim și la dimensiunea socială a acestui subiect. În momentul în care producătorii își pregătesc uh, proiectele, uh, Uh, depun uh, garanții pentru uh, împrumuturi și mai apoi băncile de la care au contractat împrumutul dau faliment. De șase luni încoace mă lupt pentru a obține fondurile pe care Bulgaria le merită. Au existat sute și sute de proiecte care au, au dat greș din pricina băncilor, iar acum uh, Uh, nu se știe cum ar trebui să fie legisla, uh, uh, interpretată legislația europeană. Îmi dau seama că trebuie să existe controle, dar să fim serioși, aceste controle nu ar trebui să ne ia hrana de la gură. Domnul comisar. Intervenție fără microfon. Pe de o parte, sunt foarte mulțumit să văd că la ora aceasta târzie atât de multe persoane sunt prezente și vorbesc despre simplificare. Cred că ești simplu atunci când ești clar și când ești sincer față de tine și știi exact ce-ți dorești. Acest lucru se tra- transpune și în actele normative pe care le elaborăm. Sigur că există propuneri care vin din partea Comisiei, există adoptări care se fac în Consiliu și în Parlament. Deci eu am mare speranță că atunci când uh, vom lucra împreună pe pachetul legislativ, vom uh, ști clar și simplu ceea ce ne dorim și vom evita uh, folosirea excepțiilor și adăugirilor specifice, care apoi se transpun în responsabilitatea Comisiei de a merge să controleze pe teren. Pentru că aceeași comisie are răspunderea să uh, Uh, vină în fața Parlamentului și să își uh, asume răspunderea pentru folosirea banului public. Sigur că uh, politica agricolă comună nu împiedică pe agricultori să lucreze. Din potrivă, în multe ori, politica agricolă comună îi ajută pe agricultori să lucreze. Însă atunci când e vorba de banul public, trebuie ca fiecare să dea socoteală despre cum a folosit acești bani. În legislația europeană, care se transpune și în norme pentru sectorul agricol și trebuie să spun că poate sectorul agricol este unul dintre singurele sectoare economice pentru care legislația existentă la nivel european este controlată și pe teren. Nu știu dacă există alte sectoare în care să se întâmple așa ceva, dar împreună am decis să fie așa și normele despre care se vorbește atât reprezintă doar transpunerea legislației europene existente. Reprezintă transpunerea prin controlul pe teren. Ceea ce este considerat complex este tocmai această legislație privind mediul, privind bunăstarea animalelor și, de asemenea, procedurile privind anumite măsuri specifice măsurile de mediu, pentru care există și ajutor financiar specific și, de asemenea, măsurile de investiții des întâlnite în programele de investiții, mai ales programul de dezvoltare rurală. Sunt, deci, de acord că legislația, așa cum este transpusă în practică, poate să fie ă, clarificată pentru agricultori, ca să știe ce au de făcut. Însă procedurile privind măsurile specifice trebuie aplicate dacă ne dorim de măsuri care să țină cont de specificul regiunilor. Trebuie să existe aceste controle, altfel nu vom fi credibili. Sunt de acord, domnule Capula Santos, că trebuie să mergem cât mai departe cu simplificarea. Dar nu trebuie să mergem atât de departe încât să ne pierdem credibilitatea și să pară că nu mai suntem în stare să gestionăm acești bani puși la dispoziție pentru PAC. Eu îmi doresc ca acest buget să rămână la fel de consistent și pe viitor. Și această uh, dimensiune a bugetului va depinde și de capacitatea noastră de a da socoteală despre modul în care am folosit banii. În ceea ce privește transparența, există o uh, hotărâre a Curții de Justiție, pot să vă spun că eu țin la această transparență. Trebuie deci să se țină cont de hotărârea Curții de Justiție și, de regulament, și regulamentul care este în vigoare acum va fi adaptat pentru ca uh, și de această hotărâre să se țină cont. Și am să mă opresc aici am să mă opresc aici cuvintele, dar nu am să mă opresc aici deciziile. Deciziile pe care le voi lua pentru a simplifica și a nu complica și mai mult politica agricolă comună. Și vă spun încă o dată, această muncă trebuie să o desfășurăm împreună și trebuie să o facem și împreună cu statele membre. V-am vorbit de măsurile luate pentru reducerea birocrației în ceea ce privește ce cere Comisia de la statele membre, dar vă repet, gestiunea PAC este partajată cu statele membre. Și ceea ce ajunge la agricultor este și modul în care statele membre transpun această legislație europeană. Ghidul de bune practici va fi poate util, vom lucra și la acest ghid și la orientări, dar haideți mai întâi să facem o politică agricolă comună simplă și clară în cele 27 de state membre și acum prin codecizie aveți și dumneavoastră responsabilitatea de plină alături de Consiliu de a vă ocupa de aceste chestiuni și știu că vom coopera foarte bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Se, dezbaterea se încheie aici și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la situația din sectorul apicol. Și mai întâi dau cuvântul autorului, domnul De Castro, 5 minute.